și moțiunea este adoptată. Procesele verbale ale acestei ședințe vor fi supuse aprobării plenului Parlamentului la următoarea ședință. Dacă nu sunt obiecții, voi transmite rezoluțiile adoptate astăzi persoanelor și instituțiilor numite în aceste rezoluții. Și această ședință a Parlamentului European este suspendată. Vă